ne arată că trebuie să discutăm în declarația înaltului reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate, doamnă vicepreședinte al Comisiei, doamna Ashton. în legătură cu seismul recent care s-a produs în Haiti. În egală măsură, îl vom asculta și pe domnul comisar de Hucht. Pentru început însă are cuvântul doamna Catherine Ashton. Îi urez uh, bun venit și mă gândesc că vom beneficia de o colaborare extraordinară, așa încât uh, doresc să-i urez mult succes în uh, cadrul mandatului. Vă mulțumesc foarte mult pentru vorbele extrem de frumoase. Distinși europarlamentari, am solicitat această dezbatere tocmai pentru a putea să vă prezint ultimele informații în legătură cu situația din Haiti ca urmare a seismului care a avut loc în data de 12 ianuarie. Pierderile sunt uriașe, pagubele de asemenea. Aproape 3 milioane de oameni uh, sunt afectați, sunt sinistrați în ultima acestei strategii zi și numărul morților crește de la o zi la alta. Vorbim despre o catastrofă umanitară și politică imensă. De aceea, cât de curând ne vom da mâna cu Națiunile Unite și cu conducătorii haitieni pentru a mai ușura suferința poporului haitian. Angajamentul nostru pentru a reconstrui ceea ce s-a pierdut în Haiti este unul de lungă durată. Mulți cetățeni europeni și-au pierdut viața acolo și aproape o mie sunt dați dispăruți în acest seism. Uniunea Europeană a reacționat rapid rapid, nu pentru că a căutat ceva senzațional, ci pur și simplu pentru că a dorit să dea mână de ajutor oamenilor aflați în nevoie. La recomandarea Națiunilor Unite am rezistat tentației de a ne deplasa la fața locului în Haiti, pentru că acest lucru nu ar fi făcut altceva decât să devieze atenția și resursele și așa precare dinspre efortul de salvare către prezența noastră. Firește că vom merge în Haiti de îndată ce va veni momentul oportun. Chiar am vorbit cu domnul de Hucht, care se va deplasa în Haiti săptămâna aceasta pentru a transmite condoleanțe din partea Uniunii Europene și pentru a uh, sublinia sprijinul nostru. De asemenea, dumnealui va profita de ocazie pentru a verifica uh, tipul de ajutor pe care l-am promis deja și pentru a stabili care sunt și nevoile cele mai stringente pentru următoarele luni și săptămâni. Până atunci vom uh, continua să facem eforturi uh, pe toate pistele la nivel umanitar, la nivel politic și în ceea ce privește uh, siguranța. În ultimele zile am avut un contact permanent cu doamna secretar de stat Clinton, cu conducătorii Națiunilor Unite, cu miști de externe din UE și cu Canada, care este conducătoarea grupului Prietenii statului Haiti. Toate acestea numai pentru a asigura o reacție internațională eficientă și coordonată. Mă voi deplasa în această săptămână în Statele Unite pentru a continua aceste discuții cu administrația americană și cu secretarul general al Națiunilor Unite, precum și cu alți, mm, mm, alte personalități prezente la New York. 575 de uh, dolari americani au fost promiși, de asemenea sprijin logistic pentru a transporta ajutorul umanitar. Ieri, Națiunile Unite, prin secretarul general, au cerut o consolidare a forțelor de poliție și a forțelor de menținere a păcii a Națiunilor Unite pentru a putea să ne mobilizăm și coordonăm uh, ajutoarele, am cerut președinției spaniole să convoace un Consiliu de Afaceri Externe extraordinar ieri și pentru prima oară de, de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona am reușit uh, să coordonăm eforturile Comisiei, Secretatului Consiliului, precum și a statelor membre pentru a realiza o abordare cât se poate de complexă sub directa mea coordonare. Este un început, un început promisător. Am avut o întâlnire productivă ieri. Toată lumea a fost de acord că e nevoie de o reacție rapidă și de o coordonare foarte strânsă cu Națiunile Unite. Cât privește sprijinul financiar, Consiliul a ajuns la următoarele concluzii a salutat angajamentul preliminar al Consiliului cu privire la sprijinul valor de 30 de milioane de euro și asta deja în plus față de cele 92 de milioane de euro pe care și le-au angajat statele membre. De asemenea, a salutat angajamentul preliminar din partea Comisiei de 110 milioane de euro pentru sprijin umanitar rapid pentru a permite reabilitarea și reconstrucția a uh, ceea ce s-a întâmplat acolo. Și de asemenea, a luat la cunoștință că 200 de milioane de euro vor fi puse la dispoziție pentru măsuri pe termen lung. S-a făcut apel uh, și, asta, și ca urmare a evaluării daunelor S-a făcut apel și s-a convocat o conferință internațională pe această temă, Haiti. Este vorba de o reacție majoră în termen scurt. De asemenea, asistența vizează și Republica Dominicană. Identificarea surselor de finanțare nu reprezintă o problemă atât de mare cât să facem ca acești bani să ajungem la oamenii care au nevoie. Trebuie să avem mare grijă ca acești bani să fie primiți acolo unde este nevoie de reconstrucție politică, fizică și așa mai departe. De asemenea, transportul ajutoarelor și sporirea forțelor de poliție reprezintă o altă problemă, iar Consiliul m-a rugat să identific contribuția diferitelor state membre în acest sens și să fac propuneri în acest sens. Și acesta este lucrul de care mă ocup. Am convocat uh, o reuniune a Comitetului de Securitate după reuniunea Consiliului și pot să vă spun că în ceea ce privește primele reacții ale statelor membre, știm în linii mari cam care ar putea fi contribuție din partea statelor membre, de asemenea și din partea uh, jandarmeriei europene. De asemenea, va continua la nivelul Consiliului, va continua la nivelul Consiliului acest efort pentru a putea prezenta o reacție cât mai rapidă și bine orientată. Consiliul de Afaceri Externe se va reuni și săptămâna viitoare și va discuta problema haitiană și măsurile de luat. Este un test major pentru politica externă a Uniunii Europene și pentru intrarea în vigoare a Tratatului Lisabona. Să știți că oamenii din Haiti sunt ca și uh, poporul nostru, pentru că și ei așteaptă din partea noastră o reacție rapidă și coordonată și cred că asta primesc de la noi. Aștept cu nerăbdare să cooperez cu Parlamentul. Mă bucur că mă aflu aici în aceste momente să vă ofer informații și să vă aud părerile. Ashton. Eh, vă mulțumim foarte mult, doamna Ashton. Acum, în numele Comisiei, dau cuvântul domnului Karel de Gucht. Domnule președinte, voi începe prin a sublinia natura natura fără precedent a acestui dezastru în ceea ce privește impactul său umanitar, dar și în ceea ce privește impactul său asupra întregii țări. Știți că Haiti este una dintre țările cele mai sărace din lume, o țară cu o fragilitate cronică, unde funcțiile de bază ale statului uh, au uh, fost întrerupte și comunitatea internațională a fost afectată foarte mult, uh, Națiunile Unite, ONG-urile și uh, chiar uh, persoane din personalul comisiei sunt declarate dispărute și este foarte greu de organizat ajutorul la fața locului. Veți înțelege că nu din cauza lipsei de competență, ci pentru că comunitatea care aduce ajutor în Haiti a fost afectată și ajutoarele ajung greu în această țară, chiar dacă lucrurile se ameliorează de la o oră la alta. Nu e vorba doar uh, despre salvarea vieților uh, umenești, e vorba de salvarea întregii țări. Și de aceea, doamna înalt reprezentant Cathy Ashton a cerut această ședință de urgență a Consiliului pentru a discuta problema și cred că aceasta a fost foarte utilă. Mă voi concentra acum pe patru provocări majore. În primul rând, avem nevoile umanitare ale acestei țări, care sunt imense și e vorba de uh, ajutor medical de urgență pentru răniți, apă, uh, servicii de sănătate, uh, pentru că există risc de holeră, de epidemie de, horelă, de holeră, e nevoie de medicamente, de ajutor uh, alimentar. Uh, precum și de ajutor logistic. Dar e nevoie și de capacități pentru uh, căutarea supraviețuitorilor. Trebuie să facă o evaluare a nevoilor pentru a se ști exact care sunt acestea și pentru a organiza logistica de transport. Și acest lucru se va face în cadrul instituțiilor Uniunii Europene. Trebuie de asemenea să organizăm coordonarea eforturilor de ajutor internațional, lucru dificil în astfel de circunstanțe. Vreau să subliniez faptul că la câteva ore după um, după dezastru, echipe europene au ajuns la fața locului și de atunci uh, coordonează ajutorul și evaluează nevoile. Am uh, lucrat și cu echipele Organizației Națiunilor Unite și suntem în contact cu coordonatorul ONU uh, de, pentru ajutorul de urgență. În al doilea rând, trebuie să se reconstruiască capacitățile de bază ale statului. Această țară trebuie să funcționeze din nou, nu doar fizic, ci și, mm, având în vedere că majoritatea clădirilor nu mai există, dar lipsând declarat dispăruți uh, și uh, multe persoane de la conducerea statului și funcțiile statului au fost întrerupte. Vom trimite urgent un, o echipă de experți din Uniunea Europeană pentru a evalua nevoile statului uh, Haiti și administrației civile și să ofere asistență tehnică. Staful nostru diplomatic și de cooperare de pe teren poate face acest lucru, dar uh, nu au suficient personal. Cred că aceste lucruri vor deveni din ce în ce mai importante în următoarele zile și noi, Comisia Europeană, Uniunea Europeană și împreună cu Consiliul putem să uh, ne asumăm un rol de lider în reorganizarea instituțiilor statului fizic și în ceea ce privește personalul acestora. În al treilea rând, um, urmează reconstrucția acestei țări. Multe echipe de urgență au fost trimise, dar peste câteva săptămâni le vor pleca și există riscul de un al doilea dezastru, un al doilea vag de dezastre dacă nu organizăm uh, lucrurile. E nevoie de un plan de reacție la criză și serviciile noastre nu organizează deja. Trebuie să se organizeze diviziunea muncii între instituțiile Uniunii Europene și statele membre și să ne asigurăm că există uh, legătura, eh, legături între eforturile noastre și să existe o tranziție între ajutoarele imediate și ajutoarele de după situația de criză majoră. Am cerut statelor membre să se implice și eh, să ne coordonăm pentru a fi eficienți. Acum eh, va fi testată implicarea noastră și trebuie să facem eforturi pentru a reuși și ultimul punct important uh, este reacția din punct de vedere financiar a Uniunii Europene. Comisia Europeană va avea o contribuție majoră. În primul rând, uh, în ceea ce privește ajutorul umanitar, 30 de milioane de euro, dintre care cea mai mare parte a acestei sume, 22 de milioane, sunt uh, fonduri proaspete care se adaugă angajamentelor umanitare față de Haiti asistență de recuperare pentru instituțiile statului, care 130 de milioane de euro, jumătate din fonduri fiind proaspete, restul uh, reorientate și, în plus, uh, cel puțin 200 de milioane de euro pentru reconstrucție. Unii vorbesc despre 10 miliarde de dolari, mie mi se pare o sumă mare, Vom vedea uh, statele membre la conferința donatorilor uh, cum se vor organiza lucrurile dacă putem participa cu sume mai mari. Iată, acesta este pachetul de ajutor uh, al Uniunii Europene pe care îl vom pune la dispoziție dincolo de, celelalte contribuții ale statelor membre. După cum a spus doamna înalt reprezentant, eu mă voi deplasa în regiune, în Haiti și în Republica Dominicană mâine și acolo voi avea discuții cu autoritățile în legătură cu eforturile de reconstrucție a instituțiilor de stat. Mă voi întâlni cu președintele țării și cu ONG-urile cele mai mari din, de la fața locului. Voi merge și în Republica Dominicană, voi întâlni și cu uh, um, autoritățile vecine. După cum știm, la frontieră există risc de conflict. Deci, mă voi întâlni și cu autoritățile din Republica Dominicană. Domnule președinte, cam asta am avut de spus deocamdată. Când mă voi întoarce, voi prezenta Comisiei DEVE luni după masă rezultatele vizitei mele. Senior. Vă mulțumim, domnule comisar și acum dau cuvântul oratorilor în numele grupurilor politice. În numele grupului PPE, mai întâi are cuvântul domnul Gay Mitchell, un minut și jumătate. Um, Domnule președinte, sunt sigur că vrem cu toții să ne... să menționăm aici uh, pe toți cei care sunt dispăruți, fie ei personal al ONU sau uh, al Uniunii Europene. Mă bucur că domnul comisar de Gucht se ocupă de această problemă și merge acolo și îl așteptăm să raporteze atunci când se întoarce. Pentru a folosi cuvintele folosite de dânsul, acest uh, eveniment este unul uh, fără precedent. Cred că trebuie spus acest lucru, dată fiind uh, această țară. Și de aceea am spus Cred într-adevăr că Uniunea Europeană trebuie să fie mai vizibilă. Acum că avem un înalt reprezentant care este vicepreședinte al Comisiei, persoana aceasta trebuie să fie mai vizibilă în evenimente de acest tip. Uniunea Europeană este cel mai mare donator de ajutor din lume. 60% din ajutor provine de la noi. Suntem probabil cel mai mare donator de ajutor umanitar, de asemenea. Dar Statele Unite uh, sunt mai vizibile. Există Uh, toate punctele lor și toți uh, cei care merg din Uniunea Europeană nu sunt la fel de vizibili. Să avem acolo niște uh, grupuri permanente care să fie, niște oameni care să fie pregătiți să intre în acțiune în astfel de evenimente. Problema de acolo este, uh, de fapt, pe fundalul sărăciei. Atunci când apare o astfel de tragedie, haideți să nu uităm Uh, că este momentul să ne ocupăm în sfârșit de problema fundamentală care este sărăcia. Mulțumesc, domnule Mitchell. În numele socialiștilor și democraților, are acum cuvântul pentru două minute doamna Linda McAvan. Um, thank you, Mr. President. Um, our thoughts today are... Mulțumesc, domnule președinte. Dorim să ne exprimăm compasiunea pentru poporul din Haiti, pentru tragedia pe care o traversează și cu siguranță toți deputații transmit condolențe poporului haitian. Este o tragedie, însă așa cum spunea și Gay Mitchell, e o tragedie care intervine într-o țară unde deja 75% din populație trăiește sub pragul sărăciei. Ori în perspectivă trebuie să avem grijă de acest lucru. Reacția opiniei publice a fost extraordinară uh, pentru a ajuta poporul uh, haitian. 30 de milioane de lire sterline s-au strâns în câteva zile în Regatul Unit din partea opiniei publice în timpul unei crize financiare. Deci este foarte clar că oamenii ne sprijină în acest demers de strângere de fonduri pentru Haiti. Și aș dori să vă mulțumesc pentru munca pe care ați depus-o pentru a reuși să coordonați o reacție a Uniunii Europene din acest punct de vedere. Am aflat când s-a produs acel tsunami că o coordonare bună este la fel de importantă ca și finanțarea pe care o trimitem acolo. Nu contează ce drapel uh, este reprezentat acolo, ce țară este reprezentat acolo. Important este ca ajutorul să fie transmis uh, și să fie distribuit cu ajutorul Națiunilor Unite. Știu că va avea loc o conferință internațională cu privire la Haiti și cred că trebuie să analizăm această problemă a statului Haiti să vedem care este datoria pe care o are, să sperăm că problema datoriei statului Haiti va face obiectul discuțiilor în alte conferințe. 890 de milioane de euro trebuie să plătească Haiti uh, unor instituții internaționale, printre care și femeiul. Femeiul a împrumutat uh, cu 130 de milioane de dolari, o 100 de milioane de dolari și nu există practic nicio modalitate să ștergem această datorie. Sper să treceți acest lucru cândva pe agenda reuniunilor cu femeiul, pentru că această țară riscă să se scufunde în sărăcie. Și e adevărat că și problema Republicii Dominicane este la fel de importantă. Vă mulțumesc pentru toate demersurile și sper ca toți deputații să se străduiesc să uh, ne coordonăm eforturile. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna McCaven are acum cuvântul în numele grupului AL de timp de un minut și jumătate, domnul Aylward. Uh, thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep uh, prin a-i uh, ura numai bine doamnei Ashton uh, pentru provocările cu care se va confrunta în timpul mandatului său. După cum știe și după cum am spus Națiunile Unite, acest uh, dezastru este unul dintre cele mai mari dezastre umanitare de zeci de ani încoace. Ajutoarele încep să ajungă în această țară, dar știm cu toții uh, cu ce probleme mari se confruntă Haiti în uh, transmiterea ajutorului la cei care au cel mai mult nevoie de acesta. Nevoile au fost uh, au fost individualizate de ONG-urile de pe teren este o problemă de viață și de moarte pentru oamenii din Haiti. E nevoie de asemenea de capacitate de leadership și de coordonare a eforturilor. Autoritățile locale, ONU și alte organizații trebuie să coopereze pentru a trimite ajutoarelor celor care au nevoie de acestea. Reacția cetățenilor europeni și generozitatea lor, solidaritatea lor a fost enorme. Statele Unite au anunțat peste 420 de milioane de euro ajutoare humanitare pentru Haiti, precum și implicare. Dar trebuie să fie transmis în mod eficient acest ajutor. Sper că dumneavoastră, doamnă Ashton și domnul comisar de Gucht, uh, veți oferi această coordonare și vizitele dumneavoastră în Statele Unite și Haiti veți transmite acest mesaj această țară cea mai săracă din emisfera nordică trebuie să fie o prioritate pentru noi. Trebuie să ajutăm Haiti să își reconstruiască um, teritoriul. Dar după ce vor pleca um, camerele televiziunilor de acolo, Uniunea Europeană va trebui să continue să-și asume responsabilitatea. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul numele verzilor doamna Jolie. Monsieur le Président domnule președinte, doamnă înalt reprezentant, domnule comisar, dragi colegi, această nouă criză umanitară în care s-a scufundat uh, statul Haiti depășește prin amploare pe toate cele care au precedat-o, astfel încât mă tem că nu reușim să găsim cuvintele potrivite pentru a putea să ne adresăm supraviețuitorilor și familiilor, pentru a le spune în ce măsură suntem de da-, alături de îndurerea lor și suntem conștienți de asemenea de răspunderea care ne revine. Acest cutremur a fost unul extrem de violent și totuși acest lucru nu explică amploarea daunelor. Trebuie să nu uităm de sărăcia cronică în care trăiește statul Haiti ani de, an de zile, iar comunitatea internațională până în prezent nu a reușit să facă niciun fel de schimbare. Și mai rău decât atât, e impus statului Haiti niște politici despre care constatăm astăzi că nu funcționează. Instituțiile internaționale, Europa și partenerii săi nu au făcut decât să agraveze fragilitatea structurii sociale a economiei și a instituțiilor acestui stat. În anii 70, statul Haiti era aproape aproape la nivel de nevoi elementare era autosuficient, pentru că 90% din nevoile sale agricole erau produse chiar în Haiti. Acum a ajuns să importe mai mult de jumătate și este uh, evident că acest lucru s-a făcut pentru că nu se exploatează capacitatea de producție locală. Înainte de acest cutremur, deja statul Haiti, care nu are foarte multe resurse, nu are resurse pentru că este privat de ele și trebuie să sprijinim acest stat cât mai mult pentru a rezolva problemele urgente. Din acest punct de vedere, nu putem decât să deplângem problemele asistenței pe care le întâmplă asistența internațională și trebuie să îmbunătățim modul în care procedăm. Însă, în mod deosebit, trebuie să fim conștienți că ajutorul pentru dezvoltare pe termen lung nu este eficace, dar dacă nu vom reuși să stabilim prioritățile corecte și chiar dacă ne spun toți ce la fața locului că ne înșelăm, trebuie să ne gândim la propriile metode, să le reanalizăm și, bineînțeles, că nu trebuie uh, decât să ne gândim și la mărirea fondurilor privind uh, politica noastră în acest domeniu. Uniunea Europeană a anunțat care este suma destinată statului Haiti și statele membre au făcut același lucru. E vorba de 130 de milioane de euro pe termen lung și uh, pe termen scurt și 200 de milioane pe termen lung. Aș vrea ca aceste cifre să fie comparate cu altele, la cele 155 de miliarde de dolari pe care băncile din cartierele financiare din Londra și de pe Wall Street se pregătesc să le plătească câtorva mii de persoane care lucrează în aceste bănci. Iată, se pune problema unui model de dezvoltare pe care dorim să îl promovăm la nivel mondial. Ajutorul umanitar de urgență este necesar, nu este însă și suficient. Acest ajutor nu trebuie să locul ajutorului pentru dezvoltare, care la rândul lui nu trebuie să fie văzut ca un fel de dictat de către țările care ar trebui să beneficieze de el. Principala modalitate prin care putem ajuta țările în dificultate este să le arătăm respect, să le permitem să se bucure de propriile resurse și uh, am văzut uh, foarte bine, trebuie să vedem ce datorie avem față de statul Haiti. Domnule președinte, doamnă înalt reprezentant, domnule comisar, dragi colegi, datorăm victimelor din Haiti să le ajutăm să se construiască țara, o țară devastată chiar înainte de producerea acestei catastrofe naturale. Jolie. În numele los... Mulțumesc, doamna Jolie. Numele conservatorilor și reformatorilor are cuvântul timp de un minut, domnul Deva. Mr. President. Domnule președinte, mințile și inimile noastre sunt alături de poporul haitian acum când suferă atât de mult. O felicit pe baronesa Ashton și pe comisarul de gust pentru ceea ce s-a făcut deja. Nu se pune problema. Vor exista fonduri și pe viitor. În momentul în care tsunamiul a lovit Sri Lanka și Indonezia, am vizitat locurile respective, de asemenea uh, am văzut ce s-a întâmplat în China. De fiecare dată când se întâmplă un astfel de, o astfel de catastrofă, suntem luați prin surprindere nu uh, în ceea ce privește uh, ajutoarele, ci infrastructura. Infrastructura este distrusă, spunem. Sigur că este distrusă și trebuie să putem foarte rapid să furnizăm o infrastructură de urgență. Cum se poate întâmpla acest lucru? Cum se poate face? Cum ar fi un portavion? Are uh, capacitatea, are generatoare pentru purificarea apelor, are elicoptere. Am putea să punem pe picioare o operațiune de salvare globală care să fie operativă, să poată intra în acțiune imediat, care să uh, creeze infrastructura necesară acolo unde aceasta a fost distrusă. Cred că ar trebui să ne gândim la modul în care să salvăm vieți imediat după ce se întâmplă o catastrofă. Mulțumesc! Minutos în numele del grup. În numele GUE NGL are cuvântul domnul Leiaric. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă vicepreședinte, înalt reprezentant, domnule comisar, doresc să spun încă o dată că suntem impresionați de tot ceea ce trebuie să îndure poporul din Haiti, copiii din Haiti. Supraviețuiesc de o săptămână într-un infern. Elanul umanitar internațional ne bucură, dar el trebuie să fie mai bine coordonat, să fie doar în serviciul populației, căreia este foame, este sete, uh, le lipsește acoperișul și uh, îngrijirile de bază de sănătate. Uniunea Europeană a hotărât să debloce mm, un, cât, anumite mijloace financiare, dar ajutorul Uniunii Europene trebuie să crească și sistemul bancar internațional trebuie să participe. Surplusul alimentar european trebuie să fie trimis acolo putem să spunem acest lucru sincer. Continentul nostru are o adevărată datorie față de Haiti, uh, o datorie după atâția ani de dominație. Trebuie să tragem lecții de pe urma tutelei acestei insule, perla Caraibelor, din partea instituțiilor uh, internaționale care au asfixiat acest stat cu datoria și um, cu sumele suplimentare percepute. Trebuie să cerem anularea acestei datorii și dorim ca viitoarea conferință de la Montreal să pregătească în mod eficient o conferință internațională de reparație, reconstrucție durabilă a statului Haiti cu ajutorul populației de acolo, sub egida ONU, astfel încât poporul din Haiti să-și regășească suveranitatea economică și politică. Haiti nu trebuie să fie un pion într-o luptă de dominație între marile puteri. Salutăm eforturile de solidaritate ale Statelor Unite, dar atragem atenția, refuzăm ca această catastrofă să fie folosită de conducerea nord-americană ca pretext pentru a ocupa această insulă, pentru a o administra sau de a instala acolo baze militare. Uniunea Europeană trebuie să aibă un comportament exemplar și să aibă un singur obiectiv, bunăstarea poporului și copiilor din această țară. Vă mulțumesc! Colega! Mulțumesc în numele grupului pentru democrație și libertate are cuvântul domnul Provera. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-mi exprim solidaritatea cu toți cei care au fost afectați de această calamitate naturală. În astfel de situații, când sunt distruse atât de multe clădiri și infrastructuri și cu mii de morți, este aproape imposibil ca ajutorul să fie trimis eficient, fără condiții minime de ordine publică și de securitate. Orice intervenție, orice ajutor este dificil fără o coordonare bine organizată în uh, organizarea ajutoarelor și în distribuția lor. Trebuie să înțelegem de ce anume este nevoie, cine are nevoie de aceste lucruri și când este fundamental. Un alt element la care trebuie să ne gândim este faptul că de multe ori generozitatea donatorilor publici sau privați a fost trădată și resurse financiare foarte mari nu au ajuns acolo unde era cu adevărat nevoie de acestea. De aceea e nevoie de un sistem de control foarte sever pentru a evita furturile sau dispersiunea acestor ajutoare, mai ales în țări fragile în care um, există risc mare de corupție. Uniunea Europeană trebuie să demonstreze propria eficiență. Sper că va reuși. Mulțumesc și încheiem uh, acum lista oratorilor în numere grupurilor cu intervenția domnului Griffin de un minut și jumătate în numele neafiliaților. President. Domnule președinte, este șocant ce s-a întâmplat în Haiti și este uman să simțim compasiune pentru victimele nevinovate ale acestui dezastru natural. Toți de aici suntem bine plătiți și ne putem permite să donăm. Și eu aș putea să-mi uh, donez alocația zilnică dacă fiecare parlamentar britanic ar face acest lucru. Dar alegătorii noștri nu pot să-și permită generozitatea de care dați dumneavoastră dovadă în ceea ce privește banii lor birocrația europeană îi strangulează pe antreprenori, ehm, există o adevărată înșelătorie cu privire la taxa pe carbon. Numărul morților din Haiti este șocant, dar în, acest, în această iarnă 50 de, cel puțin 50.000 de pensionari din uh, Marea Britanie au suferit din cauza frigului. Acest adevăr uh, este o rușine pentru uh, politicieni și de aceea acest scandal a fost uh, ascuns sub preș. Foarte mulți oameni mor pentru că guvernul uh, îi neglijează și impun taxe europene. Dar dumneavoastră văd că sunteți foarte generoși din bani atunci când există un dezastru altundeva. Și deci asta nu este însă compasiune, este un, o dovadă de ipocrizie. Biblia noastră ne arată un adevăr pe care mulți vor să-l ignore. dacă nu, și anume, citez aproximativ din Biblie, uh, trebuie să îi ajuți în primul rând pe cei care sunt apropiați, pentru că dacă nu, uh, nu ești credincios. Încheiem acum runda oratorilor care vorbesc în nume individual și dau cuvântul doamnei Strifler, un minut și jumătate din partea PP. Mulțumesc, domnule președinte, doamna înalt reprezentant. Așa cum s-a spus și înainte, această catastrofă a fost una de mare amploare, pentru că seismul a fost foarte puternic, astfel încât vorbim despre un număr de morți foarte mare, aproape îngrozitor. Totuși mă bucur să constat reacția rapidă a Comisiei Europene și din partea statelor membre și ajutorul umanitare de 429 de milioane de euro, ajutoare umanitare de urgență și pentru reconstrucția Haiti. Totuși trebuie să regretăm faptul că europenii acționează în mod necoordonat și că măsurile Uniunii Europene nu sunt sunt suficient de vizibile, astfel încât uh, nu avem nicio șansă cu mașina de ajutare a Statelor Unite, care practic pune în umbră faptul că Uniunea Europeană este principalul donator în materie de ajutor umanitar. Comisia Europeană a activat și mecanismul comunitar de protecție civilă care coordonează aceste oferte de ajutor referite de către statele membre și care în acest moment este mecanismul esențial de reacție de criză. Evenimentele recente ne-au confirmat că trebuie îmbunătățită capacitatea de reacție în situații de criză a UE, E nevoie de organizare reală a capacităților de protecție civilă și v-aș reaminti în acest sens propunerea din partea lui Michel Barnier din, data, din 2006 care este gata și pe care nu e de ajuns să o aplicăm pentru a crea o forță europeană de protecție civilă europeană. Mai mult decât atât, președintele Consiliului, domnului Van Rompuy, a vorbit astfel despre nevoia unei forțe de reacție rapidă în numai câteva zile, americanii au preluat un rol esențial dominant în ceea ce privește distribuirea ajutoarelor și trebuie să reamintim faptul că rolul uh, oficiului de coordonare a chestiunilor umanitare a Națiunilor Unite este de fapt entitatea cea mai bine plasată pentru a se ocupa de coordonare. Nu e vorba de un război diplomatic, însă în momentul în care avem uh, o bună organizare, se câștigă și bani, se câștigă și timp și cetățenii europeni au dreptul să știe ce face Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, doamnă, și acum timp de două minute are cuvântul domnul Tirolian. Mulțumesc, domnule președinte. Este oare Haiti o țară condamnată la nefericire, la dezastre? dezastrele naturale se succed în această țară. Iată, astăzi ne confruntăm cu o dramă de proporții istorice. Au murit enorm de mulți oameni și structurile uh, naționale și de cooperare internațională au fost distruse. Trebuie să fim solidari. Uniunea Europeană trebuie să participe la eforturile urgente și cele de reconstrucție. Avem multe legături cu Haiti, istorice, fostă colonie. Era cea mai prosperă colonie în trecut, apoi diplomatice. Acordurile de la Cotonou au făcut din această țară un partener privilegiat al nostru și geografic. Uh, pentru că uh, Haiti este o țară vecină um, regiunilor ultraperiferice ale Uniunii. Este și un test pentru noul serviciu uh, european uh, de acțiune externă, doamna Ashton. Această catastrofă arată și care sunt provocările, cum trebuie să îmbunătățim această structură. Dincolo de solidaritate a Uniunii Europene, reacția americană uh, Uh, pune sub semnul întrebării capacitatea noastră de a ne modifica. Eforturile coordonării europene în contribuția statelor membre nu trebuie să mascheze dificultatea discuțiilor în ceea ce privește trimiterea forței europene de jandarmerie. Este primordial ca reacția Uniunii să fie organizată, ghidată de Națiunile Unite, dar trebuie să constatăm faptul că Uniunea Europeană trebuie, are nevoie de o structură autonomă integrată și care să aibă mijloacele necesare Uh, în situații de urgență umanitare. De asemenea, reconstrucția reprezintă o provocare majoră. Sunt multe de făcut la nivel politic, administrativ, economic, social și de mediu. Poate este anul zero al unei noi epoci pentru Haiti E nevoie de eforturi politice majore și Uniunea Europeană trebuie să se afirme ca lider vizibil în acest proces. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Tirolian. Acum are cuvântul pentru minut jumătate domnul Görans. Domnule președinte, dragi colegi, buletinul de știri de la ora 8 ne arată în fiecare seară că în Haiti suferința nu poartă un nume, este generală. Probabil că nu putem contrapune suferinței decât compasiunea planetară pe care a generat-o. Firește, e vorba de o compasiune spontană, sinceră, din păcate însă este o compasiune efemeră. Peste două săptămâni, când presa se va concentra pe alte evenimente, va veni momentul adevărului. Dacă nu va exista continuitate în acel moment, haitienii riscă să se regăsească trăiască din nou singuri. Într-o țară în care totul este de făcut, începând cu procesul de reabilitare și reconstrucție, este important să acționăm astfel încât aceste eforturi să ducă la o adevărată politică de dezvoltare. În ceea ce privește pe Uniunea Europeană, acesta dispune de nenumărate instrumente și de experiență solidă în acest domeniu. Din acest motiv, provocările care se confruntă societatea haitiană, care este lipsită de resurse, reprezintă momentul adevărului pentru Uniunea Europeană. Așadar, în următoarele zile, luni și ani va trebui să acționăm acționăm în mod eficace și hotărât. Acest lucru este important dacă ne gândim că au fost stabilite și restabilite condițiile de siguranță și de ordine publică ce vor fi indispensabile oricărei forme de acțiune coordonată într-o țară în care totul a căzut victimă cu tremurului, inclusiv structurile instituționale. De aceea mi se pare important să insistăm pe un aspect esențial. Redresarea, reconstrucția statului haitian trebuie să fie opera haitienilor, pentru că e vorba de dezvoltarea lor. Noi îi putem ajuta ca pe niște parteneri, iar Europa ar trebui să spună răspicat acest lucru în conferințele internaționale pe această temă. Da parteneriatului, nu paternatismului și neocolonialismului. Vă mulțumesc, domnule Görens, și acum are cuvântul, timp de un minut, domnul Kojusnici. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, suntem cu toții de acord că aceasta este cea mai mare tragedie în ultimii 200 de ani în această regiune și în numele colegilor mei din uh, conservatorii și reformiști europeni și în numele cetățenilor din Cehia vreau să-mi exprim uh, solidaritatea uh, și să mă alătur în spirit celor care suferă acolo. Totuși, vedem o lipsă de coordonare în Uniunea Europeană. În această nouă eră deschisă de tratatul de la Lisabona, avem un dragon cu patru capete. Avem președintele, președinția, înaltul reprezentant și comisarul. Și trebuie să vă spun cu părere de rău că Uniunea Europeană pare că uh, a pierdut trenul. Oamenii din statele membre însă nu au făcut acest lucru. Ei în fiecare zi Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Figueiredo. Un minut. Președinte, também nos associamos às condolências. Mulțumesc, domnule președinte. Și noi ne alăturăm uh, celor care au transmis condoleanțe poporului din Haiti care suferă această, strategie, uh, această tragedie. Trebuie să ne afirmăm solidaritatea, dar trebuie să insistăm asupra unor elemente fundamentale. Refuzăm ideea că vreo țară ar putea să, partici, să profite de pe urma acestei strategii cu o atitudine neocolonială, așa cum se întâmplă cu Statele Unite, care trimite eh, soldați într-o țară atât de săracă din cauza exploatării companiilor multinaționale, mai ales americane. Cred că Acum, în această țară, trebuie trimis ajutorul umanitar. E nevoie de reconstrucție. Acest popor curajos merită ajutorul nostru. În această țară unde mulți africani s-au revoltat împotriva sclavagismului, unde a avut loc prima mare revoltă socială de pe continentul american. Trebuie să trimitem ajutor de urgență și să coordonăm eforturile, dar să nu cedăm tentațiilor colonialiste. Are cuvântul acum doamna Angelili. Grație, pre- Mulțumesc, domnule președinte. În Haiti are loc o tragedie enormă din cauza naturii, dar și din absența uh, unui adevărat stat demn de acest nume este incapabil uh, să gestioneze urgența umanitară, ajutoarele pentru populația civile care ajung pe mâna unor persoane fără scrupule. Crucea Roșie a tras semnalul de alarmă. La conferința de la Montreal din 25 ianuarie, Uniunea Europeană va trebui să fie unită și să ceară o gestionare coordonată, unică, a intervențiilor umanitare altfel riscă să continue ca haosul să domnească în Haiti să se coordoneze eforturile Comisiei și ale statelor membre. Un efort excepțional trebuie să se făcut în interesul copiilor, mai ales cei orfani, care merită ajutorul nostru prioritar uh, și în ceea ce privește sprijinul psihologic. Altfel, riscă să trăiască în sărăcie, să fie exploatați. Trebuie să evităm de asemenea ca comunitatea internațională să fie disponibilă doar pentru simplificarea procedurilor de adopție, pentru că astfel acest lucru ar însemna un fel de deportare organizată a copiilor și Haiti nu are nevoie de așa ceva. Ministrul extern de afaceri externe al Italiei, domnul Fratini, a făcut bine când a propus să se construiască structuri familiare pentru acești copii care să poată să trăiască în uh, țara lor și să poată să meargă în străinătate doar în vacanță sau pentru studii închei cu o întrebare. Există la nivel internațional voința de a reduce sau de a anula datoria uh, externă a statului Haiti?

atât de greu încercate. mulțumesc foarte mult! Mulțumim, Crețu. Acum cuvântul Domnule președinte, doamnă înalt reprezentant, auzim mai multe voci în această cameră, dar există doar o chestiune importantă, reacția politică a Uniunii Europene nu a fost suficientă și nu a fost prea bine coordonată. Așadar, este momentul să ne exprimăm uh, recunoștința față de ONG-uri și alte organizații care au reacționat spontan, prompt și foarte bine. Și ar trebui să ne gândim ce ar trebui să ce am putea face mai bine. Am o întrebare pe care aș dori să o adresez doamnei Ashton. Este prima situație în care dumneavoastră Uh, cu care vă confruntați în acest post. Care este concluzia? Ce putem să facem mai bine pe viitor? Cred că acesta este singura chestiune la care trebuie să ne gândim acum. Mulțumesc, mulțumesc. Are acum cuvântul colegul Filip Juvan. Madame Ashton. Doamna Ashton, trebuie să nu mai facem așa. La fiecare catastrofă, fiecare stat membru trimite câte un avion cu ajutoare, fiecare în colțul său și pe teren rezultatul e întotdeauna același. Nu există coordonare uh, și situația este dezorganizată când o să se pună capăt acestei situații, când va reacționa Comisia și vă rog nu ne, să nu ne sputeți că lucrurile sunt complicate pentru că planurile sunt gata, trebuie doar aplicate. În 2006, Michel Barnier a propus crearea unei forțe europene de protecție civilă pe bază voluntară din partea statelor membre, fără a aștepta unanimitatea celor 27 de state, punând în comun unitățile naționale de protecție civilă care există deja, antrenându-le împreună cu tehnici de ajutoare comune, mijloace de comunicații, uh, un stat major comun. E ușor, doamna Ashton, faceți acest lucru alături de cei care doresc să participe și ceilalți se vor alătura nouă când vor înțelege că e un lucru bun. După tsunami ne-am, ne-am luat angajament în acest sens și până astăzi nu s-a făcut nimic. Această lipsă de acțiune a Comisiei este un act criminal. Doamnă Ashton, de ce Uniunea Europeană este condamnată să repete din nou și din nou aceleași greșeli? Doamna Ashton, toată lumea știe că sunteți bine intenționată, dar vă rog, anunțați aici astăzi crearea acestei forțe europene de coordonare. Parlamentul vă va sprijini. Dacă aveți nevoie de sprijin, noi vă vom ajuta, dar vă rog, vă implor, nu ne mai vorbiți despre coordonare. Faceți acest lucru. Nu așteptați următoarea catastrofă. Mulțumim, domnule Juvin. Acum are cuvântul domnul Cashman. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să vă spun că... Sunt unii care fac treabă și alții care mai mult vorbesc despre alta și trebuie să felicităm Consiliul și Comisia pentru măsurile luate. Aceste lucruri nu au fost anticipate. Avem de-a face cu ceva ce era de negândit și am tot ascultat aici tot felul de discursuri politice ieftine îndreptate împotriva înaltului reprezentant, împotriva statelor membre și împotriva Comisiei. Acest concept, uh, vezi, Doamne, uh, ce contează că ți-a întins mâna un american care te-a scos de sub dărâmături? Adică să-i dai peste mână acelui american să spui nu, e vorba de neocolonialism. Dacă atacăm statul haitian, nu facem altceva decât să-i condamnăm la și mai multă suferință. Păi să vă fie rușine. Haideți să ne asigurăm că ne coordonăm și că această coordonare o predăm americanilor dacă acest lucru va duce la salvarea de vieți ce mai contează. Lăsați deoparte retorica politică. Din partea mea, felicitări pentru suma angajată. Felicitări, doamnă Ashton, pentru că nu ați intrat în circul acela de a vă duce acolo și de a folosi spațiul aerian pentru a ajunge în Haiti ca să vadă lumea că sunteți acolo. La ce folosește? La nimic. Din acest motiv uh, sunt furios pe cei care fac acest lucru. Eu zic să ne coordonăm cu americanii și să dăm un uh, șut un posterior Națiunilor Unite, pur și simplu. Haideți să lăsăm baltă aceste uh, discursuri politice ieftine. Un minut și medio tine la palabra.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 Domnule președinte, vreau să susțin pe domnul Juma, Ajutorul umanitar nu este suficient de coordonat, dar nu mă refer doar la ajutorul umanitar. Vreau să vorbesc și despre aspectele tehnice, uh, despre ajutorul de uh, dezvoltare, ajutoarele structurale. Nu putem să prevedem această catastrofă, însă știam în ce situație dramatică se află această țară și, din păcate, tocmai Haiti a fost uh, lovită de o astfel de tragedie. Știam care e situația politică, știam uh, infrastruc- despre infrastructura slabă din, din țară și lucrurile ar fi fost mai bune dacă ne-am fi organizat ajutorul uh, structural de dezvoltare tehnic înainte. Acum ne-ar fi mult mai ușor să, uh, să reacționăm. S-ar fi putut salva mii de vieți. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat. Doamnă Ashton, dumneavoastră lucrați, cooperați cu Consiliul. Doriți să pregătiți niște planuri concrete pentru a asigura coordonarea um, ajutoarelor individuale oferite de statele membre pentru a vă asigura că țările terțe profită într-adevăr de ajutoarele respective. Uh, Vom avea niște bune practici pe care să le schimbăm între state membre? Știm că există niște experiențe adunate în anumite state membre, există state care furnizează ajutor într-un mod foarte eficient și ar fi foarte bine pentru cei care abia își încep activitatea de asistență, de dezvoltare, să profite de experiența lor. Avem o politică, ar fi foarte bine să avem o politică comună în acest sens care să fie în beneficiul statelor terțe atunci când ne referim la ajutoarele umanitare. Acestea ar fi mult mai ușor de utilizat. Mulțumesc, un minut și jumătate, domnul Sasoli. Grazie, președinte, signora... Mulțumesc, domnule președinte, doamne înalt reprezentant. Tragedia enormă care a afectat Haiti necesită o reacție imediată din partea noastră, ajutoare din partea statelor membre chiar dacă riscă să, se fa- există, să apară și o concurență între statele europene. Uniunea Europeană, cu un altul său reprezentant, trebuie să ajute populația uh, pentru că acest uh, cutremur a afectat țara cea mai săracă din uh, emisfera occidentală, unde 80% din populație trăiește sub uh, pragul sărăciei și 54% din populație într-o situație de, sărăta- de sărăcie extremă. Minorii sunt uh, persoanele cele mai vulnerabile, cei care au rămas fără familie, fără protecție, în, fără stat, pentru că nu mai există instituții ale statelor. Uh, doresc să cer înaltului reprezentant uh, acțiuni uh, pentru, în interesul copiilor uh, din Haiti, mai mici de 10 ani, pentru a fi protejați în statele europene. Trebuie să-i primim, să le oferim condiții de viață demne pe o anumită perioadă, până când în țara lor se vor reconstrui um, instituțiile și îi vor putea fi primiți în țara lor în, într-o situație demnă. Statele europene ar putea face acest lucru ușor. Ar fi un mod normal de, de a ne manifesta uh, solidaritatea, dar și un mod de a ne asigura că acești copii nu vor fi implicați în acțiuni ilegale. E vorba de copii, deci de resursa cea mai prețioasă pe care, care trebuie să fie protejată în Haiti. Mulțumesc! Vă mulțumim. Are acum cuvântul doamna Andrichiene. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. În ultimele zile au existat mai multe plângeri în legătură cu lipsa de eficiență și de reacție rapidă cu privire la situația din Haiti. Foarte mulți au arătat cu degetul faptul că există o nesiguranță din ce în ce mai mare și o stare de disperare din ce în ce mai pregnantă și de asemenea nevoia de hrană și îmbrăcăminte. Este adevărat că există această problemă și problemele trebuie să fie rezolvate cât mai repede cu putință. Totuși, eu zic că trebuie să salutăm implicarea mai multor factori internaționali, de la guverne, la societatea civilă și la diferite organizații și persoane fizice din întreaga lume. Uniunea Europeană se află printre cei care și-au exprimat din toată inima solidaritatea cu poporul haitian. Încă o dată, Mulți au criticat așa zisa reacție lentă a Uniunii Europene în faza crizei, chiar și astăzi am auzit acest lucru. Însă Uniunea Europeană nu se limitează la hotărârile care se iau la Bruxelles. Guvernele naționale au trimis deja mii de persoane care să ajute poporul haitian și au alocat ajutoare de milioane de euro. Rolul Uniunii Europene trebuie să se concentreze mai mult pe ajutorul pe termen mediu și lung și să înlesnească reconstrucția orașelor din Haiti, reconstrucția infrastructurilor, a orașelor, a spitalelor. Uniunea Europeană sigur că poate fi modalitatea în care pe termen mediu și lung se poate distribui și coordona ajutorul Uniunii Europene. Angajamentul luat recent de către Comisie și de către statele membre de a aloca aproape jumătate de miliard de euro este firește un pas mare și semnificativ în această direcție și cu toții ar trebui să sprijinim. Vă mulțumesc! Colega un minut un minut și jumătate, domnul Guerrero. señor Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-mi exprim condoleanțele și solidaritatea poporului haitian care a fost lovit atât de puternic de acest dezastru. Uniunea Europeană nu este o putere militară, nu dorim să devenim o putere militară, însă suntem o forță pe scena internațională datorită modelului nostru social, suntem o putere și dorim să fim o putere în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare și ajutoarele umanitare. Catastrofa din Haiti este o provocare pentru noile instituții uh, consacrate de tratatul de la Lisabona. Acum este momentul să oferim ajutor umanitar, dar în curând va veni momentul în care va trebui uh, să punem pe picioare o programe pentru solidaritate socială, de reconstrucție și, de asemenea, acolo trebuie să existe un guvern și instituții solide. Trebuie să răspundem la așteptările poporului de acolo. În altul reprezentat, altul reprezentant are sarcini care trebuie uh, de asemenea să fie concertate cu cele ale Comisarului pentru ajutor de dezvoltare. De ce trebuie să colaborăm? Pentru a coordona mai bine ajutorul furnizat de toate statele membre, pentru a acesta să fie mai eficient, pentru a avea o voce europeană ușor de identificat, pentru a îndeplini uh, așteptările lumii față de noi. Trebuie să promovăm dezvoltarea în Haiti și azi, dar pe viitor și în alte părți ale lumii. Mulțumesc. Un minut. Domnul Higgins. Mulțumesc, domnule președinte. Una dintre cele mai sărace țări din lume a fost distrusă în 50 de secunde. Este uh, victima unei proaste guvernări ale, a corupției. 50 de milioane de oameni au murit, sute de mii, uh, milioane de mii lipsesc și alții și-au pierdut uh, casele. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus. Nu trebuie să uh, avem uh, o reacție politică. Reacția noastră nu a fost adecvată pentru că am ajuns după Statele Unite. Dificultățile logistice vor fi rezol- trebuie rezolvate. E nevoie de apă potabilă, de alimente. Dar E nevoie, după acest dezastru, de o democrație adevărată cu o economie care să poată să fie suficientă pentru acest popor. Și recuperarea uh, și reconstrucția trebuie să uh, continue timp de ani de zile, nu doar în săptămânile de după criză. Um, în, uh, la știri se va mai vorbi despre Haiti câteva săptămâni și după aceea gata. Dar nu trebuie să uităm că Haiti a fost uh, Uh, afectat și de uragane. În trecut s-au uh, promis 600 de milioane de euro ajutoare și s-au trimis doar 40 de milioane de euro. Deci avem nevoie de un eforturi pentru dezvoltarea acestei țări și ajutoarele trebuie gestionate corect. Dar, în primul rând, e nevoie de o strategie pentru ca Haiti să devină din nou un stat mândru, democrat și independent ceea ce nu este în prezent și asta a dus la această catastrofă. Vă mulțumesc! Um. Mulțumim! Acum are cuvântul domnul Roberto Golteriș. Grație! la catastrofă... Mulțumesc! Catastrofa umanitară fără precedent din Haiti ne afectează foarte mult și impune Uniunea Europeană să contribuie cu toată puterea la eforturile internaționale, cu toate instrumentele pe care le are la dispoziție. Din punct de vedere financiar, S-au făcut pași înainte importanți în ultimele zile, în ultimele ore și nu trebuie însă să uităm celelalte aspecte ale reacției europene la criză. Trebuie să evităm să nu ne preocupăm pe imagine, ci să ne ocupăm uh, de elementele de substanță. Este evident rolul central uh, al uh, misiunii ONU, MINUSTA, pentru protecția civilă și pentru securitate. Astfel, uh, nu mai este loc pentru uh, o misiune autonomă PESC, dar uh, rolul de coordonare a Uniunii este foarte important. Această coordonare există. Este făcut de MIC din punct de vedere civil și de către Situation Center pentru securitate. Dar ar fi bine să trimitem și forțele europene de jandarmerie, așa cum au spus și Națiunile Unite. Trebuie să înțelegem, uh, dorim să înțelegem cum uh, funcționează aceste centre, MIC și Situation Center, în aceste situații foarte dificile, cum se coordonează, dacă au instrumente și resurse adecvate. Astfel, vom putea să evaluăm în ce măsură aceste instrumente sunt adecvate. Dar nu acum este momentul pentru aceste discuții. Acum trebuie să ne implicăm și să sprijinim um, acțiunea doamnei înalt reprezentant. Mulțumim. Acum trecem la procedura spontană de luare a cuvântului. Είπε το όνομα σας σωστά, κύριος Σβέρ. Σβέρ. Domnul Jver, poate că v-am pronunțat greșit numele. Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovana gospa Ashton domnule președinte, doamnă Ashton, aș dori să-mi exprim și eu compasiunea pentru cei uh, din Haiti și în egală măsură doresc să felicit Comisia Europeană precum și celelalte instituții pentru reacția lor optimă. Și eu uh, mă întreb, ca și alți colegi, dacă această reacție a fost suficient de rapidă, dacă nu era mai bine ca în altul reprezentant să fi fost prezentă la fața locului. Acest lucru ar fi important din mai multe puncte de vedere. Sunt de acord cu aceia dintre dumneavoastră care consideră că prezența unor militari ar putea să amintească de o atitudine colonialistă, însă mi se pare un pic nedrept să vorbim în acești termeni la conferința internațională când uh, s-au promis anumite ajutoare, uh, va fi foarte important să vorbim despre măsurile pe termen lung, în ce mod să se restabilească instituțiile din acest stat și să reasigurăm uh, funcționarea acestora. Trebuie să punem accentul pe educație și pe sănătate, pentru că acestea sunt instituțiile care pot asigura stabilitatea în această țară. Mulțumesc. Dragi colegi, voi fi cât se poate de strict în legătură cu timpul alocat pentru intervenții și în momentul în care primiți cuvântul timp de un minut, vă rog să respectați. Doamna Muniz are acum cuvântul timp de un minut. președinte, eu quiero subrayar... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să subliniez importanța ca, uh, rolului nostru de lider în această uh, situație. Trebuie să avem un rol de lider în cooperarea de dezvoltare pentru a ajuta această țară să își reconstruiască. Guvernul este într-o situație suficient de fragilă, fragilă și nu trebuie să-i înlocuim acum guvernul cu organizații internaționale. Trebuie implicate ONG-urile locale și aș dori să văd un răspuns, răspuns rapid al președinției spaniole în ceea ce privește coordonarea ajutorului. De asemenea, trebuie pus la dispoziție mijloacele de asistență pe care le are Spania prim, uh, primul donator în Latin America și în Haiti în mod special. Mulțumesc! Doamna Desarnez, un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă Ashton. În primul rând, politica înseamnă simboluri și cred că dumneavoastră nu ar trebui să fiți aici în Haiti. Acesta este motivul pentru care nu cred că ar trebui să mergeți în Statele Unite, ci în Haiti ar trebui să mergeți dumneavoastră. Și am impresia, și spun acest lucru cu foarte mare tristețe, am impresia că dumneavoastră nu sunteți conștientă de cât de gravă este această tragedie. Până la urmă, când ne uităm la această situație, ne dăm seama că Europa niciodată n-a fost atât de absentă. Suntem principalul donator mondial însă nu existăm. Și mai am o a doua impresie, adică cu cât ne ocupăm de tot felul de desemnări, numiri și funcții, cu atât încetăm să existăm și ar trebui să ne punem din acest punct de vedere la întrebare. Câte catastrofe, câte nenorociri să se mai întâmple pentru ca cei care răspunde în europeană să se ridice la înălțimea răspunderii care le vine. Avem pe masă un raport al lui Michel Barnier din 2006. Ce mai așteptăm să adoptăm acel raport? Ce mai așteptăm să-l aplicăm? Nicholson, uh, Domnule președinte, cred că ne-am exprimat deja toate opiniile. Ele trebuie în primul rând să fim alături de cei care și-au pierdut uh, viețile, cei din Haiti, cei uh, din personalul ONU și cei care suferă încă, cu toate că nu și-au pierdut viața. Avem nevoie de un efort de coordonare foarte serios și n-ar trebui să ne lăsăm uh, uh, abătuți de la acest cel. Trebuie să ne angajăm eforturile în favoarea acestor oameni. Ce se întâmplă în două săptămâni? Ce se întâmpla în două săptămâni în momentul în care acești oameni dispar din uh, uh mass media? Ce vor face? Este clar că e nevoie ca această țară să fie reconstruită și pe termen scurt, dar și pe termen lung și foarte important acum este să se distribuie ajutoarele celor care suferă. Trebuie să vă spun, domnule președinte, că sunt de acord în totalitate cu comentariile domnului Cashman de mai devreme. Este mult prea important acest eveniment să încercăm să obținem avantaje, puncte politice. Mulțumesc. Domnul Ianes, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o felicit pe doamna înalt reprezentant, să felicit Consiliul, Comisia și uh, președinția actuală a Uniunii Europene pentru reacția rapidă și coordonată. Încă de la început. Poate uh, ajutorul nostru a fost mai puțin acoperit de mass media decât uh, um, ajungerea în Haiti a 10.000 de soldați americani, dar cred că poate fi eficient. În primele 78 de ore, 50% dintre cei care au fost scoși din ruine în viață au fost uh, salvați de europeni. Doamnă ries doamna comisar a spus deja foarte multe lucruri. Jolie s-a spus deja acest lucru, cifrele se devin derizorii într-un astfel de măsură. Am auzit că sunt 2 milioane de refugiați, peste 100 de mii de morți, o țară devastată, o capitală care practic a fost ștearsă de pe fața pământului și se încearcă acum să se scoată sub dărâmături pe cei care mai supraviețuiesc, apoi trebuie să fie înmormântați cei care și-au pierdut viața și să ne apucăm să reconstruim această țară. Fiecare parte a reacționat cât de repede a putut, cu ce resurse a avut, cu ce câini a putut și așa mai departe. Efortul este imens, este minunat, însă este este la nivel național. Acum Europa trebuie să accelereze și trebuie să demonstreze că suntem mulți cei care aici în Parlamentul European și nu numai de ani de zile sprijinim crearea unui corp european de protecție civilă, că sunt căști verzi sau albastre, ce mai contează culoarea. Important este să existe oameni, să existe resurse și strategii comune. Un european a lansat această inițiativă prin intermediul Uniunii Europeană, o altă inițiativă în partea lui Michel Barnier în 2006. Ce mai contează cine a venit cu ideea? Contează contează foarte mult să avem o capacitate de reacție rapidă și să fim gata împreună. Doamna Consari, un minut. Arvoisa puhe, puhemies, minusta on erikoista. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că am vorbit aici despre transparență, despre îndoiele cu privire la motivarea uh, unor donatori. Însă, acum avem nevoie, în această situație îngrozitoare, când vedem ruinele și oamenii care mor între aceste ruine, trebuie să facem tot ce se poate face. Uniunea Europeană, în uh, politica sa comună de uh, externă și de securitate, a prevăzut uh, de asemenea forțe de management a crizei de gestionarea crizei. Acestea ar trebui să fie utilizate în cazul dezastrelor naturale, cum este acesta. Ele trebuie să ajute acolo unde este nevoie de ele, oriunde în lume și în Europa, când există dezastre naturale. Dar ce se întâmplă cu acest uh, serviciu? Nu, nu se întâmplă nimic. Este împrăștiat în Europa. Din fericire, nu avem dezastre naturale în Europa. Așadar, de ce nu trimitem aceste trupe în Haiti sau altundeva unde este nevoie de ajutor? Mulțumesc. Ultimul vorbitor în procedura catch domnul Valichitis. O Balchitis ne Domnul Balchitis nu este aici? Gerbiamas pirmininkė, gerbiama aukščiausio vyriausioji galiotinė. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Ashton, domnule comisar, acum, atât de repede după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, ne confruntăm cu o catastrofă fără precedent. Avem nevoie de înaltul reprezentant și de rolul său pentru a-și asuma sarcinile. spunem că pe viitor avem nevoie de forțe europene și ale Națiunilor Unite mai bine formate care să participe la aceste operațiuni, dar consider în continuare că contribuția noastră cea mai importantă trebuie să fie aceea că ajutorul promus să ajungă la cei care au nevoie de el cât de repede. Trebuie să finanțăm și lucrurile de reconstrucție pentru um, a face față situației din Haiti. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Ashton. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. După cum am spus, am vrut să, viu, să vin în mijlocul dumneavoastră pentru a vă auzi opiniile. Înțeleg frustrarea pe care o simțiți că, într-adevăr, s-ar fi putut face mai bine unele lucruri. Stimați eurodeputați au pus întrebări cu privire la vizibilitate și coordonare este clar, America este mai aproape, are capacitatea de a se mobiliza atât de rapid, atunci sigur că la televizor vor apărea imagini ale americanilor. Faptul că noi am colaborat atât de strâns cu Statele Unite este de asemenea o parte importantă a răspunsului nostru de acum și a celui viitor. Nu există nicio îndoială că, așa cum eu am fost trezit în timpul nopții să fiu anunțată de cutremur. De asemenea, mobilizarea a fost făcută cât de repede s-a putut. 21 de state membre au fost mobilizate pentru a răspunde la această criză. Am colaborat cu Consiliul, Comisia, ne-am adunat la masă pentru prima dată și uh, imediat după ce am fost eu în audiere cu dumneavoastră, de fapt, uh, s-au uh, trimis foarte multe ajutare, 14 echipe medicale, 6 unități de purificare a apei, 5 uh, spitale mobile. Am trimis uh, ajutoarele cât de repede am putut. Statele membre, uh, le sunt recunoscătoare statelor membre pentru rapiditatea cu care au acționat și tuturor funcționarilor care au făcut eforturi zi și noapte pentru a coordona aceste eforturi. Stimați eurodeputați, pun, am, am pus întrebarea foarte rapid, foarte, foarte timpuriu lui Ban Ki-moon și l-am întrebat care, cum pot să-mi, să, să îmi aduc contribuția cel mai bine. El mi-a spus că nu are rost să merg acolo, pentru că acolo nevoia era de ajutoare, de spațiu pentru ca avioanele, să, avioanele cu ajutoare să uh, aterizeze. Eu nu sunt medic, nu sunt uh, pompier, așadar nu aveam niciun rol acolo. Rolul meu este de a coordona uh, eforturile ale noastre și în colaborare cu Statele Unite pentru ca ajutoarele să ajungă la cei care au nevoie de ele. Uh, de asemenea, salut uh, implicarea ONG-urilor. Devastarea a fost una enormă și a avut impact și asupra Organizației Națiunilor Unite, care și-au pierdut mulți membri din personal. De asemenea, ONG-urile n-au putut să răspundă așa de repede cum au vrut, pentru că me- dintre membrii lor au murit în acest uh, cutremur sigur că am văzut cu toții că oamenii erau disperați, căutau ajutorul și se întrebau de unde va veni acesta. În aceste situații a fost foarte greu să furnizăm ajutorul, însă acum lucrurile încep să funcționeze. Nu vreau să subestimăm, vă rog să nu subestimați niciun moment cât de dificil, cât de dificil a fost desfășurarea ajutorului au, nu sunt sigur mulțumită, ar fi putut, poate, am fi putut face mai bine lucrurile. Eu sunt însă în acest post de foarte puțin timp. Înțeleg frustrarea dumneavoastră, aveți dreptul să mă criticați că lucrurile Uh, nu, ar, ar putea fi făcute mai bune pe viitor și aveți dreptate. Și eu vreau să învăț lecțiile celor întâmplate, astfel încât pe viitor să putem să facem mai mult, să ne coordonăm eforturile. Dar trebuie să vă spun că activitatea desfășurată până acum și în, desfășurată în continuare este una extraordinară pentru viitor, pe termen lung. Aveți dreptate. În momentul în care uh, echipele de filmare nu mai uh, sunt acolo, noi trebuie să fim acolo, trebuie să ne oferim susținerea și pe termen lung. Trebuie să fim o parte a discuțiilor care au loc. Sunt de acord că ceea ce facem trebuie să facem în parteneriat cu poporul haitian, să le respectăm uh, modul de a acționa și trebuie de asemenea să ne aducem contribuția la reconstrucția statului. Rolul uh, Organizației Națiunilor Unite trebuie să fie recunoscut de asemenea. Și de aceea merg în Statele Unite să mă întâlnesc cu doamna secretar de stat, doamna Clinton, dar de asemenea vreau să vorbesc cu secretarul general al ONU și cu înalți oficiali despre ce putem să facem noi acum și pe viitor, pe termen lung, pentru că și acest lucru este foarte important. În ceea ce privește realitatea situației, este o țară în care mai mult de 70% din oameni trăiau deja sub limita sărăciei. Este foarte important, cum ați spus și dumneavoastră, ca toți copiii, mai ales cei care au rămas orfani, să fie îngrijiți așa cum trebuie. Devastarea uh, va necesita o susținere și în anii următori. Dați-mi voie să vă spun câte ceva despre infrastructura, așa cum e ea acum. Spitalele um, rețelele de electricitate, de aprovizionare cu apă, aeroporturile au fost um, cu toate afectate foarte puternic. Clădirile uh, ministerelor sunt aproape în totalitate distruse. Mulți dintre funcționarii de rang înalt lipsesc. Capacitatea guvernului uh, haitian aproape că nu mai există. După cum ați spus, este una dintre cele mai sărace țări din lume și avem nevoie de a reconstrui infrastructura acolo și mă angajez că mă voi asigura să facem acest lucru. Mulțumesc. Uh, ultimul vorbitor, comisarul de Guft. Uh, Mulțumesc foarte mult. Aș dori în primul rând să spun domnului Iaric pentru că dumnealui spunea că e nevoie de resurse alimentare pe care să le trimitem în Haiti, ceea ce, este, ce ne prisosește. Nu, aceasta este abordarea Uniunii Europene pot să vă spun că noi preferăm să cumpărăm din acea regiune alimentele, așadar mai întâi căutăm să vedem dacă putem să le cumpărăm de aproape decât să trimitem ceea ce ne prisosește nouă în Haiti. În al doilea rând, în ceea ce privește întreaga chestiune care ține de coordonare și protecție civilă, aș dori să vă spun trei lucruri, și anume, uh, această protecție civilă ține de competența statelor membre, iar toate inițiativele de coordonare trebuie să pornească de aici, de la această idee. Și acest lucru s-a propus și de către raportul domnului Barnier în concluziile sale, însă ține de competența statelor membre și nu uh, de competența comisiei. În al doilea rând, în ceea ce privește protecția civilă, de la tsunamiul care a avut loc în 2004, se poate spune că nivelul de coordonare al Uniunii Europene în acest domeniu a devenit unul foarte eficient și a crescut foarte mult. Firește că aceste măsuri nu se pot verifica în totalitate pe cât se produc, din păcate, calamități. În cadrul acestei uh, crize, statele care nu sunt uh, membre ale Uniunii Europene au făcut și ele apel la mic pentru a vedea în ce mod ar putea contribui și ele la uh, ajutoarele pe care le-a trimis Uniunea Europeană. Și, în al treilea rând, nu uitați că în al doilea raport, în al doilea mandat, pardon, al Comisiei Barroso se va ocupa un singur comisar și de gestionarea crizelor și de ajutoare umanitare, ceea ce este un efort uh, apreciabil. Avem și un alt reprezentant pe lângă toate acestea care va avea o dublă poziție și ceea ce am constatat în trecut în legătură cu coordonarea este că acest lucru nu are loc neapărat numai în interiorul comisiei și revin la acest lucru, ci uneori acest lucru se produce și între instituțiile europene și statele membre sau între Comisia Europeană și Consiliu. Uh, practic, conceptul care stă la baza în spatele acestei, să spunem, duble organizări, acestei duble structuri a fost uh, demonstrată funcționalitatea și viabilitatea sa în cadrul acestei crize, în sensul că am înregistrat un progres. Și, în sfârșit, aș mai dori să spun că mă întristează unele dintre intervențiile pe care le-am auzit. Sigur, comisar, fiind nu-mi permit să mă întristez, trebuie doar să iau la cunoștință. Numai că nu se aduce un omagiu corect celor care și-au făcut treaba cu conștiinciozitate din primul moment uh, la Bruxelles sau la fața locului din primul moment, fără să se plângă, fără să ceară niciun fel de bani în plus. Să știți că au lucrat din greu, au lucrat și acasă, au mers și la fața locului și s-au implicat, deși uneori clădirile în care lucrau ei au fost foarte grav afectate. Așadar, vă rog să aveți în vedere că avem de-a face cu genul de cataclism pe care nu putem anticipa și putem numai să reacționăm în fața unei asemenea calamități după ce s-a propus și putem să demonstrăm că suntem capabili să ne organizăm într-o perioadă foarte scurtă de timp. Eu spun că am demonstrat acest lucru la comisie, iar statele membre au sprijinit imediat și cu sume consistente acest demers și uh, haideți să nu mai fim atât de critici în acest sens. Ευχαριστώ. Η συζήτηση έληξε. Vă mulțumesc foarte mult. S-a încheiat dezbaterea. Votarea rezoluției este prevăzută cu ocazia primei sesiuni care va avea loc în luna februarie. Ordinea de zi prevede acum declarația înaltului reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, vicepreședinte a Comisiei, în legătură cu situația din Iran.